dear colleagues. Dragi colegi, putem să începem așa, ușor. At the very outset of our meeting, I would like to la începutul întâlnirii aș vrea să urez uh, bun venit uh, printre noi unui grup de stagiari de la Praga, de la Școala Europeană pentru Administrația Europeană, care a venit să asiste la lucrările comisiei noastre. Uh, item one of our... Punctul 1 de pe ordinea de zi Vă propun următoarele modificări, de fapt, la ordinea de zi. Punctele 15, 16, 18, 29 și 30 se amână. Punctul 31 va fi discutat după punctul 28. Sunt obiecții? Nu? Atunci, ordinea de zi a fost adoptată. Punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Anunțurile președintelui. Așa să vă înștiințez cu privire la hotărârile luate cu ocazia întâlnirii biroului și a coordonatorilor comisiei noastre care au avut loc uh, pe 2 octombrie, domnul Le Breton a fost numit raportor pentru apărarea privilegiilor și imunității doamnei Eleonora Forența. Domnul Ogonos a fost numit raportor pentru monitorizarea punerii în aplicare a legislației Uniunii Europene, raport anual pe anul 2016 și subsemnatul va coprezida o întâlnire comună, juri. Um, mă scutați, va um, cosemna o, o scrisoare comună a președinților comisiilor juri și libe adresată Comisiei și Consiliului în ceea ce privește folosirea instrumentelor de drept civil și a instrumentelor privind dreptul de azil um, cu privire la uh, migrație. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale. Dacă nu sunt obiecții și dacă nu se primesc comentarii până la sfârșitul întâlnirii, procesele verbale a întâlnirilor din 19-20 iunie, 12-13 iulie și 7 septembrie 2017 vor fi considerate adoptate. Am ajuns la punctul numărul 4 și anume prezentarea raportului EPRS privind cererile de restituire a operelor de artă obținute prin JAF. Urez bun venit domnului profesor Matias Veller, care ne va prezenta studiul cu privire la aceste cereri de restituire transfrontaliere, restituirea opelor de artă și a bunurilor culturale care au fost jefuite în timpul războaielor și a conflictelor armate. Dau cuvântul domnului eh, profesor Veller. Acum, domnule profesor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eh, membri ai comisiei, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi a acordat de a vă spune care sunt concluziile acestui studiu cu privire la cerurile de restituire a opelor de artă și a bunurilor culturale obținute prin JAF și dacă se poate obține o plus valoare europeană prin intermediul unor măsuri legislative la nivel european. Vreau să încep cu o parte introductivă pe care o puteți regăsi și în studiu. E vorba despre eh, situația actuală. Am făcut o sinteză. În primul rând, vreau să subliniez faptul că comerțul ilegal este de mare amploare, chiar dacă nu avem date exacte, putem să ne dăm seama că acest comerț ilegal este, cum spuneam, de mare amploare, știind că piața neagră și rețelele de criminalizare sunt înfloritoare. Dar știm chiar dacă nu avem, cum spuneam, cifre exacte, că uh, problema are toate motivele să ne îngrijoreze și Interpolul, FBI-ul sunt perfect conștienți de această problemă. Consiliul Europei, de asemenea, a luat măsuri și Comisia Europeană a um, spus că până și rețelele teroriste uh, încearcă să uh, se financeze prin intermediul comercializării acestor opere de artă jefuite. Toate aceste măsuri sunt strâns legate de uh, măsurile legislative din dreptul intern și cu ce se întâmplă în alte domenii dificile. Când ne întrebăm cum putem să punem capăt acestei probleme, și anume îmbinând măsurile de drept uh, privat și de drept public. Eu aș vrea așadar să sugerez această abordare, că avem nevoie de o punere în aplicare a legislației atât la nivel public cât și la nivel privat, pentru că chiar dacă avem un evantai întreg de instrumente și de măsuri uh, um, în dreptul uh, public, avem nevoie și de măsuri în domeniul privat. Ce înțeleg eu prin această punere în aplicare a măsurilor de natură privată? De fapt, e vorba despre solicitările în temeiul dreptului juridic, deci mai ales aceste solicitări de restituire. Cam atât despre uh, situația actuală, despre status quo. Trec acum la capitolul recomandări. Cum putem să îmbunătățim sistemele naționale de drept civil și toată procedura legată de cererile de restituire a acestor opere de artă și de bunuri culturale uh, obținute prin JAF? Încep cu jurisdicția la nivel internațional, și anume ce legislație se aplică într-o cauză anume, legislația cărui stat membru Uh, ce are întâietate, dreptul internațional sau dreptul național. În dreptul comunitar există câteva reglementări, ca de exemplu articolul 7, uh, punctul 4 din uh, Bruxelles 4, mai bine zis regulamentul 1215 pe 2012, este legislația de referință în ce privește cooperarea în domeniul dreptului civil. Și uh, se va face o revizuire a acestui articol numărul 7, va exista acum o versiune îmbunătățită care va facilita cererile de restituire. Dar noi credem că persistă niște probleme tehnice cu acest articol și am vrea ca acestea să fie înlăturate. Nu am să intru în toate uh, detaliile, n-am să vă explic uh, uh, de a fi care sunt aceste dificultăți tehnice, dar aș vrea să insist asupra faptului că acest articol trebuie îmbunătățit. Un al doilea subiect care s-ar putea să nu fie strâns legat de subiectul nostru. Imunitatea pentru uh, anumite bunuri culturale unde uh, proprietarul este contestat și um, sunt opere de artă care au fost împrumutate, de exemplu, unui alt stat membru. Atunci când o asemenea operă de artă este împrumutată dintr-un stat membru în altul, poate să apară această contestare cu privire la a, a, proprietarul acestei a, ă, opere de artă. Și în unele state membre există această legislație anticonfiscare, dar în altele nu există. Și dacă în sistemul juridic al unui stat membru Există acest statut uh, um, anticonfiscare, uh, cel care um, solicită să-i fie restituită opera de artă spunând că el este proprietarul, întâmpină dificultăți. Și poate că ar fi mai bine să existe acces public la bunurile culturale, mai ales când uh, e vorba despre um, articole, despre opere de artă, bunuri culturale, uh, a căror proprietate este contestată. Însă acest statut anticonfiscare ar trebui să uh, nu reprezinte uh, o legislație care se aplică în detrimentul proprietarilor de drept. Acest lucru ar putea să fie efectuat în contextul unui alt instrument din legislația secundară europeană, e vorba despre directiva 2014-60 EU în ce privește returnarea bunurilor culturale care au fost înlăturate în mod ilegal de pe teritoriul unui stat membru. Această directivă încă nu abordează chestiunea imunității, însă propune o posibilitate de a reforma uh, legislația. Deci dacă am uh, revizuit această directivă, am reformat legislația europeană în acest sens. În ce privește alegerea uh, jurisdicției, de fiecare dată când există o conflict de drept, ne întrebăm care este uh, dreptul substanțial uh, sub egida căruia trebuie să se stabilească uh, cine anume are uh, jurisdicția. Există mai multe doctrine de drept internațional, există sugestii în sensul că ar trebui să existe o lege specială uh, în ce privește stabilirea jurisdicției pentru aceste bunuri culturale obținute prin JAF, există și exemple în Belgia, de pildă, și eu aș uh, spune că ar trebui să avem o armonizare a uh, regulilor cu privire la alegerea jurisdicției și să urmăm exemplul legislației din Belgia. În ce privește dreptul material, ar trebui să ținem cont de faptul că uh, legea cu privire la achizițiile de bună credință uh, întotdeauna joacă un rol atunci când se prezintă cereri de restituire în temeiul dreptului civil. Însă, încă o dată, legislația din statele membre uh, este foarte diferită. E adevărat că trebuie să uh, amintim faptul că uh, nu se pot uh, lua măsuri uh, cu efect retroactiv, așa cum uh, stipulează um, EU-carta. Cum am putea progresa? Să încurajăm statele membre, de exemplu, să adere la Convenția UNIDROI din 1995, o convenție la care anumite state membre sunt părți contractante, altele nu. În această convenție se stipulează chestiuni de drept privat uh, care uh, reglementează achizițiile de bună credință și cel mai bine ar fi ca toate statele membre să adere la această convenție, cum spuneam, 1995 UNIDROA. O altă posibilitate ar fi ca o parte din această convenție să fie uh, transcrisă într-un instrument de legislație secundară comunitară. Și un loc potrivit pentru a transpune uh, sau a face un copy-paste din această convenție ar fi în directiva 2014-60 uh, EU, directiva pe care tocmai am pomenit-o. O a treia posibilitate ar fi să includem reguli cu privire la achizițiile de bună credință și uh, um, posesia de bunuri culturale în respectiva directivă într-un proiect comun de cadru de referință, astfel încât aceste reguli să capete uh, forță de lege în Uniunea Europeană. Revin acum la o chestiune aparte. E vorba despre operele de artă care au fost uh, uh, luate de către naziști. Încă o dată, să nu uitați că aplicarea retroactivă a legislației nu este cu putință potrivit garanțiilor din uh, uh Convenția Europeană a Drepturilor Omului și potrivit EU-Carta. Ceea ce concret înseamnă că nu putem să facem legislație acum pentru a uh, influența tranzacții care au uh, permis transferul proprietății de la o persoană la altă persoană, dacă această tranzacție a fost valabilă în temeiul legislației așa cum era ea în vigoare la momentul în care s-a făcut tranzacția. Dacă dorim să îmbunătățim situația juridică pentru aceste opere de artă, trebuie să căutăm alte căi. Noi am sugerat două alternative pentru a îmbunătăți situația în ce privește bunurile care au fost jefuite de naziști. De exemplu, am putea să modificăm uh, uh legislația comercială pentru viitoarele tranzacții. Să creăm legislație ca de exemplu directiva în ce privește anumite chestiuni legate de uh, vânzarea bunurilor jefuite de naziști Punctul cheie dintr-un asemenea instrument, dintr-o asemenea directive, ar fi să ofere compensații uh, uh, cumpărătorului în cazul în care se dovedește că originea operei de artă era uh, neclară sau că era vorba despre o operă de artă jefuită și uh, toate părțile să aibă un drept de recurs Trebuie ca toate părțile să știe ce anume vor să vândă și să achiziționeze. Și în momentul în care se dovedește că o operă de artă a fost jefuită de către naziști, atunci valoarea sa comercială scade imediat pe piață, pentru că de fapt nimeni nu vrea să achiziționeze astfel de opere de artă. Deci ar trebui să avem o legislație comercială care să permită părților să fie informate în legătură cu ceea ce fac. O altă posibilitate ar fi să îmbunătățim uh, soluții uh, corecte și echitabile care nu țin neapărat de lege. Știm că întotdeauna există dificultăți cu dreptul civil și de aceea în 1998 44 de state a ajuns la o înțelegere, așa numitele principii de la Washington, care vizau tocmai aceste opere de artă uh, uh, furate de către naziști, ideea fiind de a găsi soluții amicale pentru a restitui aceste opere de artă sau pentru a uh, plăti compensații uh, proprietarilor. Cum spuneam, potrivit acestor principii au fost create mai multe grupuri de lucru care au formulat recomandări. Sunt implicate și țările de jos, Austria, Germania uh, și Regatul Unit. Și încearcă să găsească, aceste grupuri de lucru încearcă să găsească soluții pe temei moral pentru astfel de cazuri. și se poate ajunge la recomandări foarte divergente din motivații morale. O măsură importantă ar fi să recreem acest principiu ca să vedem cum putem să luăm o hotărâre în ce privește aceste cazuri. Deci cum să aplicăm uh, aceste principii morale. Ajung la ultima parte a prezentării mele. mai multe măsuri suplimentare pe care vreau să vi le uh, prezent și care ar permite uh, o completare a măsurilor pe care tocmai vi le-am uh, menționat. În primul rând, să avem uh, o bază de dată care să stocheze date din uh, diferitele state membre pentru uh, orice fel de uh, tranzacții transfrontaliere cu opere de artă. Uneori e greu să uh, găsești uh, uh, istoricul tranzacțiilor pentru un anumit bun cultural. Uneori există informații, dar e greu să le strângi pe toate. De aceea ar fi bine să avem o astfel de bază de date în care să poți foarte repede să faci o căutare. Astfel am îmbunătățit situația. De asemenea, ar fi bine dacă am avea un sistem comun de uh, indexare, deci de înregistrare într-un catalog în care fiecare uh, obiect, fiecare bun cultural uh, care ar fi fost furat de naziști să aibă propria sa identitate, deci să existe un număr de identificare, un pașaport, uh, pentru a putea depista foarte ușor aceste opere de artă și, în sfârșit, uh, pentru ca cei care vând și cei care cumpără să știe de unde provin operele de artă respective. Trebuie de asemenea să sprijinim mecanismele de soluționare a litigiilor alternative pentru bunurile culturale a căror proprietate este uh, neclară, contestată. Este un efort deosebit în acest uh, sector. Deci a crea un asemenea uh, mecanism de soluționare alternativă a litigilor și poate că ar trebui să creăm un organ însărcinat cu aceste proceduri. În sfârșit, pe termen lung, poate că ar trebui să ne gândim să creăm o agenție europeană pentru protejarea uh, um, bunurilor culturale și a proprietății. În acest ultim uh, diapozitiv aș vrea să evidențiez uh, plus valoarea europeană. Aș reaminti aceste trei uh, um, concepte, Jurisdicție, imunitatea, alegerea legislației. Acestea poate sunt de natură tehnică, dar contribuie la obținerea unei valori suplimentare la nivel european dacă se adoptă măsuri legislative Uh, la nivel european, dar din punctul meu de vedere, punctele 4, 5 și 6, dreptul material, uh, sugestiile cu privire la achizițiile de bună credință și ceea ce privește bunurile culturale uh, furate de către naziști, inclusiv măsurile suplimentare, aceste 3 ar permite o mai uh, bună punere în aplicare a primelor 3. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Uh, Veller, uh, maybe... Mulțumim foarte mult, domnule profesor Veller. Poate înainte de a da cuvântul pentru întrebări și răspunsuri, aș dori să dau cuvântul celui de-al doilea vorbitor, domnul Cristian Salm de la EPRS, care va vorbi despre valoarea, uh, valorii adăugate și apoi uh, vom accepta întrebări. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Contribuția mea avea ca scop să introduc cadrul general al studiului și cred că acest lucru a fost deja făcut. Mulțumesc. Okay? Uh, that means that we can pass directly to the question. Bun, deci putem trece direct la întrebări. Mă uit la cei prezenți în sală. Nu văd uh, persoane care doresc să pună întrebări. Am eu. Domnul Fos? Vă rog, atunci aveți prioritate. În primul rând aș dori să mulțumesc foarte mult chiar dacă mm, nu am reușit să urmăresc chiar tot. Dar dacă ar fi să comparați propunerile dumneavoastră cu uh, modul în care sunt tratate operele de artă jefuite, să spunem așa, în Germania, uh, și anume faptul că există un registru cu opere care încă nu au fost găsite, uh, chestiunea proprietăți, a, a, cine este proprietarul după atât de mulți ani, credeți că este compatibil uh, cu uh, propunerea dumneavoastră? Sau ce credeți că ar trebui să se, fa- că ar trebui să se facă altfel, respectiv mai bine? Deci, uh, pen, uh, ideea este că din Germania, în Germania știu cam cum stau lucrurile, dar uh, nu și în alte uh, țări și în alte locuri. A, asta aș vrea să știu noi cam la ce nivel suntem. Suntem pe calea cea bună? Suntem rămași în urmă? Ce ar trebui să uh, facem mai mult sau mai bine? Mulțumesc pentru această întrebare. Uh, dacă mi-ați uh, adresat-o în germană, am să vă și răspund, răspund în germană. Vorbiți despre operele uh, jefuite, inclusiv uh, de naziști, și uh, spuneți că Germania a făcut eforturi uh, pentru a avea o atitudine progresistă pentru a își asuma responsabilitatea istorică aferentă. Într-adevăr, există o serie întreagă de măsuri din partea Guvernului Federal, uh, Centrul uh, pentru Opere Pierdute din Magdeburg, uh, susținut de landuri, care centralizează toate aceste elemente și face apel pentru asta în special la baze de date. Experiența cu aceste baze de date este că Uh, colectarea de date de proveniență este foarte dificilă. Deci ce s-a întâmplat cu o uh, operă de artă atunci și între timp, toate acestea costă mulți bani și sunt uh, informații dificil de obținut. Datele obținute în diferite muzee unde s-a făcut cercetare, în momentul de față sunt în etapa de centralizare la nivelul uh, Republicii Federale Germane deocamdată. Iar apoi, uh, ceva despre ce am vorbit la măsurile de completare, următorul pas important ar fi să se uh, centralizeze aceste date la nivel european pentru a simplifica această cercetare privind proveniența operelor. Intervin chestiuni dificile privind protecția datelor aici, Însă aici mi se pare că lipsește o verigă între eforturile din Germania și uh, ce s-ar putea face la nivel european. Mulțumesc. Madame Bergeron. Doamna Bergeron. Uh, Îmi permit să intervin pentru că cunosc dreptul francez, dar nu foarte mult cel uh, european. În dreptul francez, cel care cumpără cu bună credință uh, dă proprietarului inițial prețul pe care l-a plătit și nu opera în sine. Dacă cumperi la licitație un, un uh, vechi ceasornic, vă dați seama că a fost vândut, s-a depus o plângere și nu dați înapoi uh, ceasornicul cu pricina, ci banii pe care i-ați plătit mi s-a părut șocant să aflu asta. Și bineînțeles, uh, operele jefuite de naziști sunt uh, un subiect foarte îngrijorător. Și mai este încă un subiect care mă îngrijorează foarte mult. Numărul de obiecte de artă africane vândute pe piața internațională, care nu au neapărat o mare valoare comercială, dar care au o valoare culturală, morală enormă. Am să vă dau un exemplu personal am uh, am uh, cumpărat un, um, un obiect um, care conținea moaște um, și apoi uh, mi-am dat seama că acest obiect pe care îl cumpărasem și care era frumos n-ar trebui niciodată să părăsească Uh, proprietatea familiei, pentru că el reprezintă toți uh, urmașii uh, acest, acestei familii. Familia doarme cu acest obiect la căpătâi și m-am întrebat cum am reușit eu să găsesc la licitație așa un, un astfel de obiect. Este ceva de care nu putem fi mândri. Uh, este ca și când ai putea să mergi în Africa și ai putea să cumperi mormintele noastre. Uh, practic, uh, noi nu înțelegem valoarea pe care o au aceste uh, obiecte pentru africani. Și ceea ce înseamnă că noi nu recunoaștem altora valoarea pe care ei o acordă obiectelor lor. Cred că ar trebui să se țină cont de ceea ce și noi furăm altora. iată, latinoamericanii au reușit uh, să uh, impună reglementări foarte bune în ceea ce privește uh, obiectele precolumbiene. Cred că ar trebui să intervină asta în mai multe sectoare. Mulțumesc pentru această întrebare foarte importantă care a abordat o serie întreagă de puncte cruciale. Încep cu primul, care a arătat clar că există diferențe în legile uh, privind achiziția cu bună credință în Uniunea Europeană. Nu există, deci există diferențe între statele membre, nu există legislație la nivel european. Tocmai la asta încercăm să lucrăm. Există sugestii de cum s-ar putea armoniza acest domeniu legislativ, astfel încât toate statele membre să poată fi de acord. Întâi, făcându-se legătură la Convenția UNIDROA din 1995, care încerca să propună un compromis între diferitele tradiții juridice. O altă sursă de uh, reglementări uh, armonizate, uh, soft law, într-adevăr, sunt cadrele comune de referință. Sunt uh, reguli care încearcă să găsească un compromis pentru veșnica întrebare cum să se reglementeze achizițiile cu bună trezință a unor uh, bunuri furate. Este mm, o întrebare esențială și cred că uh, ar constitui o valoare adăugată europeană extraordinară dacă s-ar putea găsi o regulă comună pentru întreaga piața unică. Celălalt punct se referea la arta colonială, arta jefuită de naziști, uh, foarte importantă având în vedere responsabilitatea noastră istorică, însă dincolo de arta furată de uh, naziști există arta colonială, să-i spun așa, și alte tipuri de artă transportate din uh, statele sursă spre statele piață, să le spunem așa, uh, mai ales uh, în Uniunea Europeană. Și există diferite uh, moduri de a aborda aceste situații dificile din punct de vedere moral. Un nivel ar fi cel la care suntem astăzi, apoi ar putea exista decizii de ordin moral uh, sau recomandări uh, de ordin moral. Iar un al treilea nivel ar fi să se introducă mecanisme de negociere, mediere uh, și în ceea ce privește arta africană și alte categorii de artă. Cred că trebuie reținute toate cele trei dimensiuni și trebuie făcute progrese în toate aceste trei. Uh, this seems to be the end of the questions. I just made... Atâta au fost uh, întrebările. Aș dori să vă spun că atunci când este vorba de arta prădată de naziști, am pierdut unul dintre, una dintre persoanele noastre de contact pentru că și-a încetat activitatea Institutul European privind Shoah de la Praga, privind Holocaustul, deci. Deci, iată, încă un uh, interlocutor în minus. Vă mulțumim uh, pentru prezență uh, și cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Uh, we will continue by point number... Vom continua cu punctul 5 de pe ordinea de zi, schimb de opinii privind echilibrul muncă-viață personală în cazul părinților și îngrijitorilor. Am să dau cuvântul raportoarei doamnei Joel Bergeron. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă scuzați, spune doamna Bergeron. Nous sommes saisis donc pour avis sur cette proposition directive. Trebuie să dăm un aviz privind acest, uh, um, acest document privind echilibru între viața personală și cea profesională. Aviz pe lângă raportul Comisiei Ample. Trebuie să avem o abordare mai extinsă în ceea ce privește echilibru privind munca și viața. Uh, ținând cont de evoluția societății din ultimii ani. În special este vizată chestiunea um, recompunerii uh, familiilor. Textul propus de comisie se dorește o modernizare al cadrului juridic al Uniunii Europene și dorește să abordeze subreprezentarea femeilor pe piața muncii, sprijinindu-se cariera lor astfel încât ele să poată mai bine împăca munca profes viața profesională și cea privată. Trebuie să se uh, ajungă la o egalitate între bărbați și femei în ceea ce privește tratamentul la locul de muncă și pe piața locurilor de muncă. Salariile și, deci, uh, și pensiile sunt mai mici pentru femei în ziua de astăzi. Uh, Cadrul juridic la nivelul Uniunii și al statelor membre prevede puține uh, măsuri astfel încât bărbații să își asume același nivel de responsabilități în cadrul familiei precum femeile. Susțin obiectivele specifice ale propunerii de directivă care dorește să îmbunătățească accesul uh, la uh, modalități de împăcare a Uh, a vieții profesionale cu cea privată. Nivelul de remunerare al uh, concediilor parentale mi se pare uh, foarte important. Trebuie să fie egal pentru bărbați și femei și asta nu se întâmplă în ziua de astăzi din cauza faptului că concediul parental este remunerat foarte slab. Cred că trebuie să facem progrese în acest sens. În această etapă trebuie să nu uităm și să ne lăsăm ghidați de faptul că primul, prima prioritate este ă, protecția copiilor, astfel încât acesta să fie crescut de ambii săi părinți. Mi se pare necesar, deci, ca bărbații și femeile, să fie puși în poziția de a putea participa ă, la nivel egal la viața de familie. Trebuie să nu uităm și părinții izolați. Și cred că aici uh, Comisia um, are o abordare destul de marginală a problemei. Trebuie să se elimine inegalitățile între bărbați uh, și femei uh, și să se promoveze o distribuție echitabilă și a sarcinilor la nivelul familiei. Propunerea de directivă se referă și la îngrijitori, de multe ori uh, persoane care au grijă de membri ai familiei. Avem de-a face cu o societate care, este, pe, care îmbătrânește, deci din ce în ce mai des avem de-a face cu persoane vârstnice, cu handicap sau care au nevoie de sprijin și care au nevoie uh, să fie acompaniate în sarcini de zi cu zi, uh, casnice sau administrative și așa mai departe. Există, uh, trebuie să li se recunoască drepturile acestora la nivel european, să se găsească, de asemenea trebuie să existe, să fie obiectivul nostru, să se găsească un echilibru între viața acestor îngrijitori, um, și posibilitatea lor de a găsi un loc de muncă, pentru că de multe ori se regăsesc uh, în situația de a fi șomeri. Cred că putem merge mai departe decât uh, cât este în aceste propuneri. Deci sunt persoane care re, mă, uh, renunță la locul de muncă pentru a îngriji un copil bolnav sau un membru al familiei bolnav, e bine, ar trebui să uh, primească o alocație din partea statului pentru a putea trăi și ar, ar trebui să-i continue drepturile de pensie. Bineînțeles, dragi colegi, uh, vă ascult uh, astfel încât uh, să iau notă de propunerile dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, doamna Kaufman. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să continui în engleză, pentru că raportorul nostru, domnul Gaspar, nu a putut să ni se alăture și m-a rugat pe mine să citesc uh, documentul său în ceea ce privește acest subiect. Proposal. Uh, for we as a group... Grupul nostru sprijină propunerea pentru o nouă directivă care anulează directiva din 2010-18 va fi una dintre acțiunile legislative cele mai concrete care vizează pilonul drepturilor sociale și de aceea ă, grupul nostru acordă o atenție sporită acestui subiect. Această propunere poate schimba cu adevărat ă, viața multor europeni și va ă, elimina lacunele Uh, în multe domenii, de exemplu concediul uh, de paternitate, concediul de maternitate, îngrijirea membrilor familiei și așa mai departe. Însă, după uh, procesul de consultare în două etape, care a durat doi ani, ne pare rău că nu s-a ajuns încă la, un, la o concluzie. Noi credem că ar trebui să se revizuiască directiva privind concediul parental împreună cu sindicatele. O prioritate pentru grupul socialiștilor și democraților e să avem o abordare mai ambițioasă pentru a asigura egalitatea între bărbați și femei în ce privește oportunitățile pe piața muncii. Rata generală de ocupare a femeilor este cu 12% mai mică decât pentru bărbați. Motivele pentru inactivitate uh, uh, vizează 20% din femeile inactive și se pare că costul inactivității femeilor este de 350 de miliarde de euro în Europeană, 2,8% deci din PIB. Noi ne-am dorit să avem o abordare uh, care să ducă la un dosar legislativ unic ca să, care să sporească punerea în aplicare, transparența și simplificarea. În orice caz, sperăm să ajungem la o directivă europeană cât mai cuprinzătoare. Va fi foarte important să sprijinim toate eforturile care să ducă la o punere în aplicare eficientă a acestei propuneri, începând cu o definiție foarte clară uh, a uh, uh, conceptelor. E foarte important ca în aviz să menționăm toate elementele cadrului de politici legate de uh, echilibrul între viața profesională și cea de familie. ținând cont și de acuratețea uh, pe care o solicita uh, evaluarea de impact. Sperăm să avem și o definiție cât mai clară a problemelor juridice care au apărut în punerea în aplicare a cadrului juridic actual. De exemplu, în ce privește sarcina și protecția împotriva uh, comportamentului discriminatoriu. Am terminat, mulțumesc! Mulțumim! Doamna Estera Sferagut. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Această directivă face parte din uh, pachetul pe care îl știm cu toții pentru a, permite Comisiei să își îndeplinească angajamentele ce privește echilibrul între viața profesională și viața de familie și pentru a permite o mai bună reprezentare a femeilor pe piața muncii și, de asemenea, Trebuie să se țină cont și de inegalitatea dintre femei și bărbați în ceea ce privește nivelul salariului pentru o muncă egală. Ar trebui ca acest document să ne permită să ținem cont de formule de muncă mai flexibile, tocmai pentru a împăca viața de familie cu viața profesională. Obiectivele le cunoaște, le cunoaște toată lumea, dar există mai multe propuneri. În directivă uh, se vorbește, de exemplu, despre concediul de paternitate. Acest concediu de paternitate ar trebui să fie uh, uh, întărit și mai bine remunerat. De asemenea, se vorbește despre statutul de creat pentru îngrijitori, cei care se ocupă de persoane în vârstă sau despre persoane cu dizabilități. Noi am studiat uh, textul comisiei, de asemenea um, uh, am studiat amendamentele care doresc să îmbunătățească textul. Eu salut uh, propunerile cu privire la um, um, aderarea tuturor statelor membre la Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, iar concediul de paternitate ar trebui să existe niște norme minime armonizate, pentru că acestea încă nu există deocamdată iar ar trebui ca toate statele membre care încă nu au pus bine în aplicare uh, directiva să poată să fie sancționate în mod proporțional pentru ca uh, toate prevederile acestei directive să fie transpuse în legislația națională. Oricum, v-am spus, salutăm această directivă și rămâne de văzut cum putem să îmbunătățim textul avizului. Vă mulțumesc! I do not see any other... Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Aș dori să știu dacă dorește comisia să ia cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumim, domnule președinte. Deocamdată am notat toate cele spuse. Să spre informare, doream să vă spun că ne întâlnim cu uh, Consiliul, deci uh, grupul de lucru privind chestiunile sociale. Nu o să intru în amănunte, înainte ca Comisia de Ocupare să organizeze o dezbatere pe marginea propunerii Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim! Atunci putem încheia acest punct. Avem uh, apoi puncte comune 6, 7, 8, 9, însă, din păcate, Domnul Jambaschi, domnul raportor, e încă în avion, deci va trebui să amânăm această dezbatere comună. Următorul punct de pernă de zi e cu ușile închise. Deci îi rog pe toți cei care nu au dreptul să participe la această reuniune cu ușile închise să părăsească sala de ședință. Mulțumesc!